Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć. Witam Państwa, proszę Państwa, możemy już rozpoczynać, mamy... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Haideți să începem cu o ușoară întârziere. Domnul președinte de Castro nu este prezent astăzi, însă avem o serie de voturi și sper că vom putea să trecem foarte rapid la aceste voturi domnul Lyons ne-a notificat de faptul că nu are cartela de vot. Dar toată lumea în rest deține cartelele. Bine, atunci trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Vă reamintesc că reuniunea coordonatorilor, care era inițial prevăzută la punctul 9, a fost amânată pe săptămâna viitoare, deci pe data de 27 ianuarie. Astfel, vom termina mai devreme înainte de 12 și jumătate, ceea ce nu va afecta ordinea de zi pentru dimineață. După masă vom începe la ora 15 și vom avea un schimb de opinii cu Ministerul, Ministrul Grec al Agriculturii. Reuniunea se transmite pe internet. Dacă nu aveți obiecții față de procesele verbale ale reuniunilor anterioare le considerăm adoptate. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi și anume gestionarea cheltuierilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor. Raportoarea este doamna Agnes Lebrun. Este vorba acum de prezentarea rezultatelor trilogului și adoptarea textului consolidat. Următorul punct de pe ordinea de zi este acest raport în ceea ce privește gestionarea cheltuielilor. Din câte înțeleg, în urma negocierilor îndelungate și complexe s-a ajuns la un acord politic pe acest document. însă înțeleg că nu vom discuta acum acest punct și vom trece direct la vot. Există... Dorește cineva să prezentăm rezultatele trilogului? Dacă nu, atunci vom trece direct la vot. The point is postponed, postponed to the 11th February. Okay. Then we go to point 5. Okay. W takim razie przechodzimy do punktu piątego. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi și anume viitorul sectorului horticol european, strategii de creștere. Este vorba de raportul doamnei McIntyre. Vom vota asupra acestui raport. Este un raport în proprie inițiativă. Au fost depuse 167 de amendamente și au fost propuse o serie de amendamente de compromis care ar trebui să ne ușureze sesiunea de vot. Dorește doamna raportor să, să spună câteva cuvinte? Dacă nu, dacă îmi dați cuvântul, da, aveți cuvântul? Din punctul meu de vedere, este primul meu raport în Comisia Agri și mulțumesc pentru cooperarea de care am putut beneficia. Tocmai ați spus că s-au depus 167 de amendamente. Am încercat din greu să reducem lista de vot pentru ca aceasta să devină mai gestionabilă și m-a bucurat gradul de cooperare de care ne-am bucurat din partea tuturor grupurilor. Sper că în forma actuală avem un raport care va fi susținut de uh, toate grupurile politice. Știm că horticultura este extrem de importantă, în special pentru că obținem uh, o recoltă atât de bogată din de pe un teren relativ redus în cazul horticulturii. Așadar, sper că raportul va fi susținut în mare măsură astăzi și mulțumesc din nou pentru susținere. Mulțumim. Trecem acum la vot. Compromisul 1. Cine este pentru? Ridicați mâinile, vă rog. Se adoptă. Amendamentul 40, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul H. Verificăm electronic. Verificăm electronic amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Compromisul H. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, se adoptă. ce... Trecem la compromisul I. Pentru, împotrivă. Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 53. Pentru, împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul. Nu. Trecem la amendamentul 54 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul g cine este pentru, Cine este pentru, împotrivă? Președintele se corectează. Trebuie să votăm și amendamentul 55. Amendamentul 55. Cine este pentru? Trecem la o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă mulțumesc. A fost respins amendamentul 55 și trecem la compromisul J. Pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 62. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Am închis votul. Domnul Lyons este împotrivă. Se respinge. Amendamentul 63 pentru, pentru, împotrivă, se adoptă. Verificăm electronic dacă doriți. Amendamentul 63. S-a deschis votul. S-a închis votul și este respins. Amendamentul 64. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 65. Pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Verificăm electronic. Amendamentul 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Poprawka. Se adoptă. Amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul K Compromisul K După cum spuneam, votăm compromisul K. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 69. Pentru? Împotrivă? se adoptă. Compromisul L. Cine este pentru? Se adoptă. Nu, îmi cer scuze. Cine este împotrivă, spune președintele, se adoptă. A fost un vot împotrivă. Amendamentul 75. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Domnul Lyons este împotrivă. Deci, de fapt, amendamentul este respins cu egalitate de voturi. Avem 17 voturi pentru și 17 împotrivă, pentru că și domnul Lyons este împotrivă și nu are cartela de vot. Compromisul M. Cine este pentru? Compromisul M. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 85 85. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că este adoptat, dar vom verifica electronic. S-a închis votul. Și se adoptă cu 22 de voturi la 11. Compromisul N. Pentru Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 89 acum. 89. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Vom verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 91. Cine este pentru? De fapt, votăm amendamentul 90 al domnului Niculescu. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, respins. 93 pentru, împotrivă, respins. 94. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Compromisul O. Pentru. Vă rog, ridicați, mâini, ridicați mâinile. Compromisul O. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 97. Pentru. Amendamentul 97, cine este pentru, împotrivă, se adoptă, cred, dar verificăm electronic. S-a deschis votul pe amendamentul 97. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul P. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem la compromisul Q. Pentru. Mulțumim. Cine este împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 102 al domnului De Castro. Pentru, împotrivă, se adoptă. 103. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 104. Pentru? Verificăm. S-a deschis votul. să închizi votul. Este vorba de amendamentul 104, care a fost respins. Compromisul R. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se adoptă. Trecem la compromisul S. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 113 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 116 pentru, potrivă, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, respins. Compromisul T pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la compromisul U pentru compromisul U. Cine este împotrivă, se adoptă. Amendamentul 124. Pentru, împotrivă, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, se adoptă. 126 pentru împotrivă Cred că a fost respins, dar vom verifica electronic. Zamecam głosowanie. S-a închis votul pe 126. a fost adoptat. Vreți să, verif- să repetăm acest vot pe amendamentul 126? Nu este nevoie? Bine. Atunci trecem la compromisul V. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 131 acum. Cine este pentru 131? Mulțumesc. Împotrivă? Se respinge. Compromisul W. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la compromisul X. Pentru. Mulțumesc. Domnul Dest nu a votat. Se, vot, se adoptă în orice caz compromisul X. Trecem, trecem la amendamentul 140. Pentru, împotrivă, Respins. Compromis eh, Y. Kto jest za Y? Compromisul Y. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 146. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 147. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul AC. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Mulțumesc. Acum 150 pentru. La 150 împotriva abțineri. Se adoptă. 151 pentru Mulțumesc. Împotriva abțineri se adoptă. 152 pentru. Împotriva. 152. De Castro. Mulțumesc. Se adoptă. 153 pentru. Împotriva. Haideți să verificăm electronic. Votăm amendamentul 153, Wojciechowski. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul Z pentru Mulțumesc împotriva se respinge, cred, dar uh, verificăm electronic. Deci, vot electronic la compromisul Z. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 156. Pentru mâna Mulțumesc. Împotriva. Haideți să verificăm. Votul e deschis la amendamentul 156. Votul este închis. Respins, deci. 157 pentru Cine este pentru? Da, se pare că acest amendament a devenit caduc odată cu adoptarea lui Z. Trecem la amendamentul 159. Pentru, împotriva abțineri, respins. Acum amendamentul 161 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul AA pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 164, Niculescu. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Mulțumesc. Amendamentul este respins. Trecem la 165. Pentru. Mulțumesc împotriva. Se adoptă. 166. Pentru. Mulțumesc. Împotriva. Se adoptă. Compromisul AB. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva. Se adoptă. Acum Trecem la amendamentul numărul 1 de la considerente. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Cred că e respins, dar trebuie să verificăm electronic. Votul e deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 5 pentru se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Vă rog, mâna sus. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Vă rog. Se adoptă. Compromisul C. Pentru? Se adoptă. Compromisul D Cine este pentru? Compromisul D. Mulțumesc, se adoptă. Trecem la amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru? Amendamentul 17. Cine este împotrivă? Haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Amendamentul 17, domnul Housing, se adoptă. Domnul președinte, se corectează. E vorba de amendamentul 18. Deci, cine este pentru, împotriva, se adoptă. Compromisul E. Pentru, împotriva, la compromisul E se adoptă, deci. Compromisul F. Pentru, împotriva, se adoptă. Trecem la amendamentul 24. Cine este pentru? Amendamentul 24. Mulțumesc. Cine împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 25. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se respinge. Cred că ar trebui să verificăm. La amendamentul 25 votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă amendamentul 29. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 30. De Castro, cine este pentru? Mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Se adoptă. Haideți să verificăm amendamentul 30. Cred că partea stângă a sălii va vota pentru amendamentul domnului De Castro, dar haideți să vedem. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. 31 al domnului Hausling pentru împotriva Respins. Amendamentul 32. Pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Votul este deschis la amendamentul 32. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru amendamentul 33? Mulțumesc. Împotriva. Haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este respins. 34 acum. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Vom vota acum uh, proiectul de rezoluție să-l amendat. Cine este pentru? A, să facem uh, Votul pe cale electronică, îmi cer scuze, votul este deschis în legătură cu proiectul de rezoluție. Votul este închis. Proiectul de rezoluție este adoptat. Și domnul Lain a votat uh, pentru, da?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 104 amendamente au fost aduse acestui raport. Eh, au fost propuse 9 amendamente de compromis. Doamna Paulson dorește să ia cuvântul înainte de a trece la vot? Nu. Raimond. Deschidem, deci, procedura de vot la acest punct de pe ordinea de zi. Numer 1. Kto jest za poprav... Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 2. Mulțumesc, se adoptă. Cine este pentru amendamentul 3? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 se adoptă. Amendamentul 6 pentru, mulțumesc, se adoptă. Acum, amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Se adoptă. 24. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 25. Mă scuzați, e vorba de 27, spune președintele. Da, amendamentul 27. Cine este pentru? împotrivă, se respinge. 28. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Respins. Vom verifica 28. Deschid votul. Nu. Văd că nu trebuie verificat, deci trecem mai departe la 29. Cine este pentru? Îmi cer scuze, dar pentru că domnul Buve mi-a spus că vroia vot pe părți și apoi s-a răzgândit, m-am uh, răzgândit și eu. Amendamentul 29. Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 31. Cine este pentru? Împotriva. Verificăm electronic, deschidem votul. Închidem votul. Domnul Am este pentru. Votează fără cartele. Deci 16-16 se respinge sau nu? Da, este respins. Așa că trecem mai departe la compromisul 1. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 35. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Se adoptă. Verificăm, deschidem uh, votul electronic la 35. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Trecem la amendamentul 40. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 45. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. se respinge și trecem mai departe la compromisul 4. Bine, verificăm amendamentul 45. Deschid votul. La amendamentul 45, votul e închis acum. Mulțumesc. Se respinge. Bun, acum Compromisul Compromisul 4. Cine este pentru compromisul 4? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 48. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 49. Cine este pentru? Amendamentul domnului Hausling. Mulțumesc. Se adoptă. 47 acum. Cine este pentru? Amendamentul domnului Lea. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 5. Pentru. Mulțumesc. Se adoptă. Trecem la 52. Cine este pentru? Pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 53. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 54. Pentru, se adoptă. Amendamentul 82. Cine este pentru? Mulțumim. Îmi cer scuze, e caduc. Compromisul 6. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Trecem la amendamentul 64. Cine este pentru? 64. Mulțumesc. Cine este împotriva? Se respinge. Mulțumesc. 65, cine este pentru? 65, cine este pentru? Împotrivă? A, se adoptă sau verificăm? Verificăm. Deschidem votul la 65. Am deschis votul, acum închid votul. Domnul Lyon este împotrivă, deci se respinge. Compromisul 8. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 70. Cine este pentru? Ridicați mâna. Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 71. Cine este pentru? pentru 71. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Se adoptă. 72. Verificăm. Verificăm amendamentul 71. Deschid votul. Închidem uh, votul. Am închis votul. E 17 la 17 pentru că domnul Lyon votează împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 72. Cine este pentru? Cine este pentru 72? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Se adoptă. Compromisul nou. Cine este pentru compromisul nou? Mulțumesc. Amendamentul 80. Cine este pentru amendamentul 80? Ridicați mâna. Bun, a, a fost uh, deja inclus, așa că trecem la 81. Cine este pentru amendamentul 81? Mulțumesc, se adoptă. 83. Da, e caduc. Așa că următorul. 84. Uh, Cine-i pentru 84? Împotrivă. Se adoptă. Următorul. 86. Amendamentul 86. Cine este pentru? Uh, împotrivă, abțineri se adoptă. Bun, trecem la amendamentul 90. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se adoptă. 91. Împotrivă? 91 se adoptă. 93 devine caduc. 94. Cine este pentru 94? Împotriva? Se adoptă. 95 pentru. Mulțumesc, se adoptă. 97 Cine este pentru? 97. Mulțumesc. Se adoptă. 98. Cine este pentru? Împotriva? Cred că e respins, dar verificăm. Deschidem uh, votul, închidem votul. se respinge. 99 caduc. A, ba nu, se pare că nu se corectează președintele. Votăm 99. Vă rog, ridicați mâna. Cine este împotriva, se adoptă. Trecem la amendamentul 100. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Amendamentul 101, cine este pentru, împotrivă, se respinge. O 102. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Trecem la amendamentul 103. Nu, 104. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 7. Amendamentul 7. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 8 al domnului Hosting. Mulțumesc. Amendamentul 9. Cine este pentru 9? Împotrivă. Se adoptă amendamentul 10 să votăm electronic. Bine, votăm. Cine este pentru amendamentul 10? Se adoptă. 11 acum. Mulțumesc. Se adoptă. 12. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 14. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 15. Pentru? Mulțumesc. Împotriva? Respins. 16. domnul Hastings. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Respins. Amendamentul 17. Cine este pentru? Mulțumesc se adoptă 18 al domnului Lion. Ce este pentru? Mulțumesc, se adoptă 19 pentru 19. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, adoptat sau verificăm. Haideți să verificăm. Votăm, votul este deschis la 19. Votul este închis. Da, este respins. Chiar și ținând cont de votul domnului Lyon. Amendamentul 20, deschidem votul. Am cer scuze, vă rog să ridicați mâinile la 20. Cine este pentru? Împotriva. 23, uh, respinge. 21. 21. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Głosowanie, uh, otiram głosowanie. Votăm pe tot textul acum, deschid votul. E vot electronic. Închid votul.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 Przechodzimy do punktu siódmego. Potem też la punctul siódmego de pe ordinea de zi. Avizul doamnei Raimes cu privire la controlele și activitățile efectuate în vederea aplicării regulilor. Comisia ENVI se ocupă de acest dosar, dar avem și noi competențe partajate. Conform regulii 50 pe o serie întreagă de articole. Au fost uh, prezentate 383 de amendamente, au fost sugerate 9 blocuri în vot pentru a facilita votarea, voturi în bloc. Propun să trecem la vot, dacă nu cumva doamna Reimers dorește să intervină. Doriți să interveniți? Se pare că nu dorește. Atunci putem trece direct la vot. Pierwszy. Kto jest za przyjęciem bloku pierwszego? Votul numărul 1. Cine e pentru, cine e împotrivă? Cred că este respins, dar verificăm. Votul este deschis. Zamykam głosowanie. Pan Lion za. Votul este închis. Domnule Lion. 15 pentru, 15 împotrivă, totuși se respinge și e clar că se respinge dacă domnul Lion este împotrivă. Trecem mai departe la votul bloc numărul 2, blocul de voturi 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă, dar verificăm. Votul este deschis. Popieram głosowanie al blocului drugim. Votul este deschis acum, la blocul 2. Votul este închis. Ok. Odrzucono. Było oczywiste. Przechodzimy w takim razie do... Respins în mod clar. Mergem mai departe la amendamentul 24 al raportorului. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 96. Cine este pentru? Ridicați mână. Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Acum trecem la amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 97. Pentru. se adoptă. Amendamentul 28 nu se votează. Amendamentul 101. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 102. Mulțumesc, se adoptă. Ok. Przepraszam, powtarzamy głosowanie. Haideți să repetăm acest vot. Vă rog. Chairman, I didn't hear you call. Nu am uh, auzit când ați inițiat votul la 102. Am auzit doar că s-a votat. Până a ajuns interpretarea la mine, lucrurile înaintaseră. când văd că există unanimitate printre coordonatori și toată lumea votează pentru, evident că nu mai cer voturile împotrivă, pentru că se conturează clar majoritatea. Poate că este un neajuns formal și de acum uh, voi încerca să fiu mai clar. Înțeleg, domnule președinte, această explicație, dar eu nu v-am auzit când ați inițiat votul, când ați deschis votul. Poate că e din cauza interpretării.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 Se adoptă. Amendamentul 102. Cine este pentru? Să ridice mână? Cine este împotrivă? Se respinge. 103. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 32. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. amendamentul 105. Ba nu. Am greșit eu, e vorba de amendamentul 34. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 34 așadar este respins. 105. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se adoptă. 106. Pentru? Împotriva. Împotriva. Se adoptă. 107. Pentru. Împotriva. Se respinge. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 110. Cine este pentru? Împotrivă? Vom face o verificare electronică. Votul este deschis acum la 110. Votul este închis. Domnule Lyon. Domnul Lyon este împotrivă. Deci, iată, se respinge amendamentul. Mergem mai departe, la 112. Cine este pentru? Se adoptă. Majoritatea a fost pentru. Amendamentul 36 pentru. Mulțumesc, se adoptă. 114 pentru. Împotriva. Cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. Votul este deschis la 114. Votul este închis. Se respinge. 116. Cine este pentru să ridice una. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 118. Pentru? 118. Împotrivă? Să verificăm. 18. Votul este deschis la amendamentul 118. Votul este închis. Se adoptă. 119 pentru. Se adoptă. 120 pentru. 120. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 121. Pentru? Mulțumesc, se adoptă. 37. Amendamentul 37. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 38, tot al raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 40, dacă nu mă înșel, Ok, 125. Bun, deci 125, am greșit eu. Trecem la amendamentul 125. Cine este pentru să ridice mâna? Cine este împotrivă? Se respinge. Trecem mai departe la amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 127. Pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 128. Pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 129. Pentru? Împotrivă. Se respinge. 131. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 41. Pentru. Mulțumesc, se adoptă. 133. Pentru. Ba nu, spune președintele, e vorba de 135. Pe acela îl votăm, deci amendamentul 135. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. 137 pentru. Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Se respinge. 138. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 139. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 140. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 42. Al raportorului pentru. Mulțumesc că se adoptă. 142. Pentru. Se adoptă. Mulțumesc. 143. Pentru. Împotriva. Haideți să verificăm. Votul este deschis la 143. Votul este închis. Se respinge. Trecem mai departe la amendamentul 145. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 43 acum. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 44. Pentru? Împotrivă. Se respinge. 148. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 45. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 149 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 150 pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 151 tot al raportorului pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 152 pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 153. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 155. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 156. Pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 47 pentru. Mulțumesc, se adoptă. 157. Doamna raportor, aș dori să pun o întrebare cu privire la procedura de vot de astăzi. Noi avem un mandat liber. Nu este suficient să uh, îi supraveghem pe coordonator, pentru că aceștia trebuie să fie și sprijiniți de grup și de aceea trebuie să spunem clar cine este pentru, cine este împotrivă și cine se abține. Mulțumesc pentru acest uh, comentariu. 47 al raportorului. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 157 pentru Nu, pardon, e vorba de amendamentul 48. Dar a fost retras. Deci, votăm uh, amendamentul 158 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 159. Pentru, împotrivă, se adoptă. 160. Pentru, împotrivă, se respinge. 161 pentru, împotriva, se adoptă. 162 pentru, mulțumesc, împotriva, se adoptă. 163 pentru, împotriva, se respinge. 164 pentru, împotriva, se respinge. Vom verifica. Verificăm amendamentul 164, votul este deschis. Votul este închis. upadła. Se respinge. 164 a fost respins, 49 pentru. Amendamentul 49 pentru, împotrivă. Mulțumesc, se adoptă. 165 acum. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 166 pentru. Vă rog să ridicați mână. Împotrivă. Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 50 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 51 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 168. Nu a fost votat, sau a fost votat, de fapt, amendamentul 52 pentru, împotrivă. Se adoptă. 169 pentru, împotrivă, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 171 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 172 pentru, împotrivă,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 Trecem la amendamentul 174. Pentru, împotrivă, se respinge. 175 pentru, împotrivă, respins. 176 pentru, împotrivă, respins. 177 pentru, împotrivă, respins. 100, 178 pentru, împotrivă, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, se adoptă. 182 pentru 182 pentru împotrivă verifica electronic. S-a deschis votul pe 182. S-a închis votul. Se adoptă. 184 pentru împotriva se respinge. 186 pentru, împotriva, respins. Verificăm electronic 186. S-a deschis votul. Este vorba de amendamentul 186. S-a închis votul. Respins. 187 pentru, împotrivă, respins. Verificăm. S-a deschis votul pe amendamentul 187. S-a închis votul. se respinge. Trecem la un vot în bloc numărul 3. Pentru, împotrivă, cred că a fost respins, dar verificăm. S-a deschis votul pe electronic pe votul în bloc numărul 3. S-a închis votul. Respins. Trecem la amendamentul 53. Pentru președintele se corectează votăm, de fapt, voturile în bloc numărul 4. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 188. verificăm votul în bloc numărul 4 electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a, se respinge. Amendamentul 189 pentru Împotrivă. Se respinge. 190 pentru. Împotrivă. Respins. 191 pentru. Împotrivă. Respins. 192 respins. Acum trecem la 196. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 198. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 19. pentru? De fapt, este amendamentul 199. 199. Pentru? Împotrivă? Respins. 201 pentru, împotrivă, Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 202 Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 203 pentru. Mulțumesc. Cine este împotrivă? 203 respins. 204 cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? verificăm amendamentul 204 electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 205. revenim, de fapt, la amendamentul 202 și verificăm electronic amendamentul 202, după cum mi s-a solicitat. Deschidem votul. S-a, deschis, s-a închis votul. Votul este închis. Ja nie głosowałem, ale trudno. Poprawka Se pare că a fost respins acest amendament. Amendamentul 203. Deschidem votul și pe acest amendament. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 205. Cine este pentru amendamentul 205? Cine este împotrivă? Respins. 207. Cine susține amendamentul 207? Cine e împotrivă? Respins. 208. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 59. Nu. 210 se corectează președintele. 210. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 213. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 214. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 215 pentru, împotrivă, Respins. 217 pentru. 217 împotrivă. Respins. 62 a raportorului. 219 atunci, cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Se adoptă. Vom verifica dacă doriți. Este amendamentul meu, dom, amendamentul 219. Votul este deschis. Am închis votul. Se respinge. 220. Amendamentul 220. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 221. Cine este împotrivă? Respins. Vom verifica amendamentul 221. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 222. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 228. este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 229 pentru? Împotrivă? 229. Votul este deschis. Am închis votul pe amendamentul 229 și a fost adoptat. Amendamentul 65 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 230, cine este pentru? Împotrivă? 231. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 232. Cine este împotrivă? Se adoptă. 236. Cine este pentru? Împotrivă? Cine este împotrivă la 236? Verificăm electronic amendamentul 236. Am deschis votul. Am închis votul. ...237 pentru, împotrivă, se adoptă. 67 a raportorului, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 238 pentru, împotrivă, se adoptă. 239, cine este pentru, 239 pentru, împotrivă, Respins. 240 pentru. Împotrivă. Împotrivă. Respins. 241. Cine este pentru? Împotrivă. 242. Cine este pentru? Pentru? Împotrivă? Respins și acesta. Verificăm atunci amendamentul 242. S-a deschis votul. Am închis votul. S-a respins. 243. Cine este pentru? Cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. 68 al raportorului. Cine este împotrivă, se adoptă. 244. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune președintele. Este vorba de amendamentul 69 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 70 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Votul în bloc 5. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Cine este împotrivă? Se adoptă. cinci atunci cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 246 cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 248 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Amendamentul 248 s-a închis. S-a deschis votul, s-a închis votul. respins cu o majoritate de un vot. 249. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Două sute cincizeci și unu. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotriva? Respins. 252. Cine este împotrivă? Respins. 77 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 253. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Verificăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. 253. Era amendamentul pe care îl votam. Ok, vom repeta votul pe 253. 253. S-a deschis votul. S-a închis votul. Îmi cer scuze, a fost greșeala mea, spune președintele se adoptă. Trecem la 255. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 256. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 257. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic Votul pe 257. S-a deschis votul. Cam głosowanie. Votul este închis. 16 la 14, deci adoptat. 259. Cine este pentru? Împotriva se respinge. 260 pentru împotriva respins. 262 pentru împotriva obține se respinge. 263 pentru trei Cine este pentru? Împotrivă? Bun, respins. 264. Pentru? Împotrivă. Adoptat. 265. Pentru? Împotrivă. Respins. 266 pentru, împotriva, Respins. 267. Pentru. Împotriva. Se adoptă. Trecem la votul în bloc numărul 6. Cine este pentru? În sus. Blocul 6. Împotriva. Se adoptă. Haideți să verificăm electronic. Deschidem votul la blocul numărul 6. Închidem votul. Se adoptă. Mulțumesc. Trecem acum la 272. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 200, 273. Cine este pentru? Împotriva. Respins. 274. Pentru, împotriva, respins. 275, cine este pentru, împotriva, respins. 276 pentru, împotriva, respins. 277 pentru, împotriva, Îmi cer scuze, dar trebuie să verificăm electronic. N-am văzut foarte bine votul. Deschidem acum votul electronic la 277. Votul este închis. Se adoptă cu o mare majoritate. La 278 acum. Cine este pentru? Împotrivă, mulțumesc, se adoptă. 279. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Cine este pentru 280 acum, împotrivă, se adoptă. 281. Pentru, împotrivă, respins. 282 pentru, împotriva, respins. 283 pentru, împotriva, respins. 284 pentru, împotriva, se adoptă. 200, nu. Amendamentul 78 al raportorului. Cine este pentru? 78. Împotriva. Se adoptă. 285 acum. Cine este pentru? Împotriva. Respins. 286. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 287. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 288 pentru, împotriva, se adoptă. 289 pentru, împotriva, mulțumesc, se adoptă. 290 pentru, împotriva, se adoptă. 291 pentru, împotriva, se adoptă. 292 pentru, împotriva, verificăm la 292 pe cale electronică, deschidem votul, închidem votul, respinsă. 293 pentru, împotriva, se adoptă. 294 pentru, mulțumesc împotriva, se adoptă. Amendamentul 295 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la votul în bloc, blocul 7 de amendamente. Cine este pentru? Împotriva? Mulțumesc, se adoptă. Trecem acum, deci, la amendamentul 300. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Bun. Se respinge. Probabil. Haideți să verificăm pe cale electronică. Votul este închis. Mulțumesc, da respins. Acum trecem la amendamentul 301 al domnului de Castro. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 303. Pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Verificăm la 303 pe care electronică. Deschid votul. Mulțumesc. Închidem votul. Se adoptă. Bun. Doamnelor și domnilor, cu ochelarii pot să vă văd foarte bine pe dumneavoastră în sală, dar nu prea văd să citesc. Haideți să trecem mai departe la 302. Ridicați mâna. Cine este pentru? Împotrivă? Avem o problemă? Vă rog să vorbiți mai rar pentru ca interpreții să poată ține pasul în germană. La cifre este uh, în regulă, dar când spuneți altceva, vă rog să vorbiți mai rar. Da, mulțumesc, am să încerc. 302 acum, cine este pentru? Împotriva? Respins. 304. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Dar verificăm. 304. Deschidem votul electronic. Închidem votul. Respins. 305. Cine este pentru? Nu, îmi cer scuze, trecem la 307. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva se adoptă. 308. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva se adoptă. 310 pentru. Nu, iertați-mă, nu votăm 310. 309 Mulțumesc că se adoptă. Bine, haideți să verificăm la 309. Deschid uh, votul. Mulțumesc. Închidem votul. Da, era respins. 85 pentru, împotrivă, se adoptă. 300... Nu, verificăm. Mă scuzați, verificăm 85. Votul este deschis. Votul este închis. Da era respins. 85 cu un vot în plus împotriva. Acum 313. Cine este pentru? Mulțumesc împotriva respins. 314 pentru împotriva respins. 315 pentru împotriva respins. 316 pentru împotriva adoptat. 317 317 pentru împotriva se adoptă. 318 pentru împotriva abțineri se adoptă. 319, 319, cine este pentru? Împotriva? Haideți să verificăm pe care electronică la 319. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. 320 acum. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. 321. 321. Cine este pentru? Mulțumesc împotriva. 322. Se adoptă. Deci 321. 322 pentru împotriva. Se adoptă. 323 pentru Împotrivă. Vom verifica pe cale electronică. Deschidem votul. Închidem votul. A fost respins. 3, 2, 4, Acum 324. Cine este pentru? Împotriva. Respins. 3, 2, 325. 325. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 326. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 327 pentru. Împotrivă Respins. Mulțumesc. 328 pentru. Mulțumesc. Împotriva. Se adoptă. 329 pentru. Cine este împotriva, Se adoptă. 330 pentru. împotriva, se adoptă. Acum votăm blocul numărul 8 de amendamente. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva. Haideți să votăm electronic. Deschidem votul. Votul este acum închis. Amenda, blocul este respins. Trecem deci mai departe la amendamentul 338. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Acum blocul 9 de amendamente. Cine este pentru blocul 9? Ridicați mâna. Cine este împotriva? Se adoptă, deci. Dar haideți să verificăm electronic. Votul este deschis. Blocul 9 de amendamente. Votul este deschis. Votul este închis. Blocul 9 este respins. Bun, deci trecem mai departe la amendamentul 342. Cine este pentru? Împotrivă? Bun, se respinge. 343. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 344. Cine este pentru? Împotriva? se adoptă. 345 pentru, împotriva, se respinge. 346 pentru, împotriva, se respinge. șapte. pentru, împotriva, se adoptă. 348. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 349. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 350. Pentru. Împotrivă. Mulțumesc. Se adoptă. 351 pentru. Pentru, împotrivă, se adoptă. 352 pentru, împotrivă, se adoptă. 353 pentru, ridicați mâna, împotrivă acum, se adoptă. 354 Cine este pentru? Se adoptă. 355 pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 356 pentru. Împotrivă. Respins. 357 pentru. Împotrivă. Respins. 358 pentru, împotriva, se adoptă. 359 pentru, împotriva, se adoptă. 360 pentru, împotriva, respins. 361 pentru, împotriva, se adoptă. 362 pentru, Împotrivă. Se adoptă. 363 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 364 pentru. 364, mulțumesc. Împotrivă. A respins. 365 pentru. Împotrivă se adoptă. 366 pentru, împotrivă, se respinge. 367. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 368. Pentru, împotrivă, respins. 369. Pentru, împotrivă, se adoptă. 370 pentru, împotrivă, respins. 371 pentru, împotrivă, se adoptă. 373. Dar întâi să verificăm la 371. Deschid votul la 371. Votul este închis. Se adoptă. 373 pentru. Mulțumesc. Împotriva. Se adoptă. 374 pentru împotriva respins. 375 pentru, împotrivă, se adoptă. Vreți să verificăm? Bine, verificăm. De, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 376. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 377. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 378. Pentru. Împotrivă. Respins. 379 pentru, împotrivă, respins. 380 pentru, împotrivă, verificăm pe cale electronică, 380, deschidem votul, închidem votul, Adopt. 381 pentru, împotrivă, respins. 382 pentru, împotrivă, respins. Dar verificăm la 382. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 383 acum. La 383, cine este pentru? Mulțumesc împotriva. Verificăm 383 pe care electronică. Votul este deschis. Închidem votul. Respins. Acum trecem la amendamentul 86. Cine este pentru? Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Respins. Trecem acum la amendamentul nouăzeci pentru împotriva respins 92. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Acum amendamentul 93 pentru, împotrivă, respins, 94 pentru, respins. Bun, acum votăm textul întreg al avizului pe cale electronică. Votul este deschis. Votul este închis. Avizul a fost adoptat. Mulțumesc, doamne raportor. Serva, Proszę Państwa, spotykamy się o godzinie 15. Domnilor și domnilor, ne reîntâlnim la orele 15. Va participa un ministru grec din partea președinției, spune domnul președinte. Vă rog să mi acordați atenție, pentru că mai avem un punct pe ordinea de zi. Un subiect uh, foarte interesant pe care trebuie să-l discutăm. Aș dori să vă spun uh, cum s-a desfășurat uh, vizita delegației noastre la La Rioja, în Spania. Aș dori să prezint o serie de informații și să fac câteva comentarii. Profit așadar de această ocazie pentru a vă oferi feedback în legătură cu această reuniune. Am fost în Spania din 28 până în 30 octombrie și din motive organizaționale nu am putut să oferim până acum uh, impresiile noastre despre această vizită. Mă bucur că putem face acest lucru în sfârșit astăzi. Aș dori mai întâi să-i mulțumesc doamnei Eranth uh, Garcia pentru organizarea unui program foarte interesant, pentru că am petrecut un timp atât de o, o, o perioadă atât de interesantă în uh, Spania. Am vorbit despre cele mai importante trăsături ale agriculturii din regiune, am vorbit despre sectorul vinicol și am analizat și producția horticolă și producția de brânză. Am organizat multe reuniuni, am avut multe întâlniri, am învățat foarte multe despre chestiunile ce țin de calitate în cadrul producției. În delegație a fost și doamna Luling, care, după cum știți, uh, prezidează intergrupul privind vinul din Parlament. Au mai participat domnul Capula Santos, Hoisling și doamna Garcia Perez. Ne-am întâlnit cu ministrul agriculturii, cu președintele comunității autonome la Rioja, cu membrii ai, ai guvernelor regionale, ne-am întâlnit cu membrii asociațiilor agricole și cu Consiliul Local care supraveghează regulile cu privire la mm, denominări. Am vizitat diferite ferme agricole și am vizitat zonele producătoare de vin, care sunt foarte extinse și foarte frumoase. A fost o vizită foarte, foarte interesantă. Am aflat cum pot fi promovate aceste produse, cum pot coopera agricultorii și autoritățile regionale, ne-am concentrat și pe acest aspect al cooperării, pentru că autoritățile regionale fac mari eforturi pentru a-i sprijini pe producătorii locali de brânzeturi și vinuri. Accentul este pe promovarea acestor produse și pe calitatea lor, astfel încât aceste produse să rămână bine cunoscute în lumea largă. Delegația noastră a fost foarte impresionată de sprijinul larg din partea autorităților regionale. Aceste autorități își sprijină realmente producătorii de brânzeturi, de vinuri și sublinează importanța relațiilor din acest sector. De asemenea, sprijină producția și vânzările. Și cred că această abordare constituie un exemplu bun pentru alte țări și pentru alte regiuni. Aș dori să mulțumesc încă o dată doamnei uh, Garcia pentru organizarea acestei vizite excelente în Spania. Înțeleg că doriți să interveniți și dumneavoastră pe acest subiect. cei din subordinea noastră și ei au contribuit la buna organizare a acestei vizite și vă rog să le transmiteți uh, mulțumirile noastre. De asemenea, autorităților regionale. A fost într-adevăr o reuniune foarte importantă. Domnul Capolos Santos dorește să intervină. Uh, acaba. Domnule președinte, nu doream decât să confirm cele spuse de dumneavoastră și să vă felicit pentru că ați uh, condus această misiune într-o manieră foarte bună, ați fost foarte abil. Cred că orice regiune ar fi mândră de un sector agricol înfloritor precum acesta. Am putut observa cât sunt de mândri oamenii de acest sector și cred că persoanele care cunosc mai puțin realitățile mediteraneene uh, au înțeles cât de importantă a fost această vizită, cât de bine a fost uh, organizată, cât de bine am fost primiți de autoritățile spaniole și de organizațiile și asociațiile cu care ne-am întâlnit. Deci uh, îi mulțumesc colegii noastre pentru eforturile sale și îi mulțumim președintelui pentru modul în care a condus această misiune. Bardzo dziękuję. Mam podobny pogląd. Mulțumesc. Sunt de acord cu opiniile dumneavoastră și aș dori să dau cuvântul domnului Heranz Garcia. Vă mulțumesc încă o dată, aveți cuvântul. Pues muchas gracias, señor Siquier. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc domnului Capula Santos pentru cuvintele atât de amabile și aș dori să mulțumesc întregii uh, comisii Agri și colegilor, colegilor mei. Vă mulțumesc că ați venit în regiunea mea, în La Rioja. După cum spuneați și dumneavoastră, scopul acestei vizite a fost să aflăm mai multe despre situația reală din teren. Această regiune este una agricolă, mai presus decât orice, și știți foarte bine că avem și o industrie agroalimentară care este strict legată de produsele agricole și viticole pe care le producem. Vizita a avut un, a avut un impact mare în regiunea noastră și toată lumea a fost mulțumită. Ministrul Arias Canetta a fost acolo și este bine că a fost reprezentat și uh, guvernul regional de președintele său de asemenea, consilierii săi au fost uh, prezenți și președintele Parlamentului. De asemenea, asociațiile au fost reprezentate. Deci, iată, publicitatea a fost maximă, evenimentul a apărut în media, atât în media locală cât și cea națională. Toată lumea a venit la, la uh, toți reprezentanții media au venit la noi pentru a prelua această știre. Noi avem contacte foarte bune și cu regiunile învecinate și Pot spune că toată reuniunea a fost un mare succes. A fost un privilegiu pentru membrii, pentru spanioli să discute cu Comisia Agri și mă bucur că s-au putut stabili aceste contacte, pentru că altfel ar fi fost greu de făcut asociațiile de obicei au legătura cu punctele naționale de contact, nu cu cele regionale și de aceea cred că am făcut o treabă bună. Încă un lucru, Guvernul Regional dorește să mulțumească Comisiei Agri. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele amabile pe care le-ați adresat uh, sectorului agricol din La Rioja și aș dori și eu să mulțumesc întregului Parlament pentru că a fost foarte important ce am făcut, a fost important să vedem uh, sistemul de irigații, care poate constitui un uh, exemplu pentru alții, de asemenea în uh, contextul uh, producției de zahăr, de exemplu. A fost minunat că am avut această ocazie să analizăm modul în care sunt utilizate fondurile FEADR, cum sunt utilizate resursele de apă și cum sunt utilizate și cum sunt, pot fi utilizate celelalte resurse de care avem nevoie, de exemplu energia. M-aș bucura să veniți în curând din nou la noi, poate că următorul Parlament va veni și uh, poate că atunci vom explora partea inferioară a La Rioja. Regiunea, deși este mică, există diferențe. De exemplu, cu privire la modul în care practicăm agricultura din perspectiva calității solului, deci Rioja Baja Rioja Inferioară merită și ea vizitată. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și vă rog să transmiteți mulțumiri autorităților regionale. Vă mulțumim încă o dată, atât dumneavoastră cât și angajaților dumneavoastră. Această vizită a fost excelent organizată. După cum știți, eu am fost raportor pe dosarul micilor agricultori și am învățat foarte multe în cursul acestei vizite, pentru că în ce privește sectorul vinicol, știu foarte bine că acesta este bine organizat, dar uh, sectorul, sectorul produselor lactate este cel care m-a impresionat cu adevărat. I-am putut observa pe acești producători uh, de mici dimensiuni care au capre și oi și care, iată, cooperează cât se poate de bine cu procesatorii, cu industria de procesare, de prelucrare. Iată un exemplu excelent. Un, tot repet acest lucru de fiecare dată când pot. Chiar și în țara mea, în Polonia, am făcut acest lucru. Trebuie să ne concentrăm pe uh, producătorii, pe micii producători, pentru că ei au nevoie de sprijinul autorităților regionale pentru a putea garanta produse de calitate și pentru ca ei să poată adera la standardele pe care le impunem. Noi nu vorbim aici despre acordarea de tratament preferențial, dar trebuie să beneficieze de sprijin într-un cadru adecvat, pentru ca ei să-și poată îmbunătăți producția. Producătorii din uh, La Rioja ne-au uh, întâmpinat cu brațele deschise. Eu am fost invitat să mă întorc în uh, regiune și cred că voi și face acest lucru pentru că este o parte foarte frumoasă a Spaniei. Vă mulțumesc uh, încă o dată, mulțumesc tuturor participanților, mulțumesc organizatorilor, mulțumesc și membrilor delegației comisiei noastre. Rar particip în cadrul acestor uh, vizite de studiu, dar de data aceasta chiar pot să spun că m-a impresionat foarte mult și am fost impresionat să văd că unii au încercat chiar să vorbească cu mine în uh, polonă. Cam acesta a fost uh, ultimul punct de pe ordinea de zi în sesiunea de dimineață. Reluăm în această masă la orele 15. Ministrul Agriculturii din uh, actuala președinție. Președinția Elena va fi alături de noi, deci ministrul agriculturii. Abia așteptăm această reuniune. Cu siguranță va fi una foarte interesantă, atât din perspectiva problemelor generale pe care le vom uh, dezbate, cât și din perspectiva problemelor agricole. Încheiem sesiunea de dimineață și ne reîntâlnim la orele 15. Îmi pare rău dacă am făcut anumite erori în cursul sesiunii de vot am fost rugat să îl înlocuiesc pe domnul De Castro. Încă o dată, scuzele mele.